chestiuni, atunci nu va fi nevoie să facem uh, noi reforme, fiindcă mereu și mereu costurile morale vor fi aprofundate. Noi vom vota împotrivă, fiindcă suntem împotriva unor noi impozite. Mulțumim, spune președintele, doamna, domnul Clute are cuvântul acum.